Ceslav Koch și Slavomir Tohovski și a propus în consens ca începând cu 27 noiembrie 2015 să fie considerate ca fiind valide. Există obiecții?